Ist das an? Nee. Liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să deschid uh, sesiunea noastră de astăzi. Vă urez bun venit tuturor. Ați primit cu toții ordinea de zi. Nu am primit niciun fel de cerere de modificare sau completare, deci este adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi este anunțurile președintelui. O săptămâna trecută am fost la Londra și după reuniunea cu o asociație miercuri seara, joi dimineața am avut o reuniune foarte importantă cu trei comisii diferite din um, Casa Comunelor, uh, din Camera Comunelor din uh, Regatul Unit. Apoi am um, discutat și cu uh, secretarul de stat al um, Ministerului Finanțelor, iar apoi am discutat cu reprezentanții ai sindicatelor și ai presei. A fost uh, foarte interesant, mai ales prin faptul că am văzut că și Regatul Unit are un interes ca această criză a datoriilor, uh, numită și criza euro, dar care de fapt nu este o criză a euro, e bine, au și ei un interes ca această criză să fie rezolvată și ca euro să fie în continuare stabil și să aibă succes. Săptămâna viitoare, marți, avem o reuniune similară, mai mică, uh, însă cu uh, Bundestagul din Berlin, comisia care se ocupă cu întrebările, cu aspectele um, pe care le discutăm și noi, a putut să ne ofere numai acest uh, termen de miercuri, de marți la prânz. Uh, ne-am uh, am discutat și cu domnul Coferati să vedem uh, cum, ce fel de interpret vom avea. Va fi vorba de un singur interpret sau de o singură echipă um, pentru engleză-germană. Deci cine stăpânește Uh, engleza va putea participa. Este o reuniune la un prânz, practic un prânz de lucru. Ajungem acum, însă mai trebuie să vă mai spun ceva cu privire la reuniunea noastră de la Londra. Eu nu mă mai întâlnisem niciodată uh, cu reprezentanții Camerei Lorzilor cu care ne-am întâlnit la Londra și cu ei. Uh, a fost, uh, am fost impresionat și surprins să văd cât de sistematic și de intens membrii acestor uh, Camerei Lorzilor și a celor trei comisii din Camera Comunelor s-au pregătit pentru reuniunea cu noi, au citit în detaliu raportul Beres, Um, au avut puncte detaliate pe care au vrut să le discute cu noi din acest raport. Atât cu privire la asta. Trecem la sesiunea noastră de astăzi. Avem două puncte pe care dorim să le discutăm. Este vorba odată de dezechilibrele globale și coordonarea sau guvernanța globală și apoi este vorba de um, posibilitate sau de argumentele uh, care ar putea exista pentru a schimba sistemul monetar actual, pentru a-l adapta și a ne asigura că în viitor dezechilibrele sunt uh, atenuate, dacă nu chiar eliminate. Am marea bucurie ca astăzi Uh, în stânga mea să se afle domnul Bex, director uh, pentru afaceri economice și internaționale la uh, DG ECFIN și dumnealui s-a declarat dispus să discute ambele teme cu noi astăzi vă face o scurtă introducere, pe scurt, iar apoi vom trece la discuție. Domnule Bex, aveți cuvântul. I think it makes a lot of sense as your... Mulțumesc. Cred că are sens, după cum ați indicat, domnule președinte, să discutăm cele două puncte separat, pentru că cu toate că au legătură între ele și vor face referiri de la unul la altul, a, este logic să le discutăm separat pentru că ambele trebuie să uh, merită atenție. Încep cu dezechilibrele globale. Uh, diferențele de cont curent au început să uh, se acumuleze început cu anii, începând cu anii 90, în, ani în care uh, capitalul american a început să uh, călătorească spre alte state. Pe de altă parte, există state cum ar fi China și Japonia care și-au crescut surplusurile. În la sfârșitul anilor 90 a existat o preocupare între finanțiști că este nevoie de o corecție, însă că aceasta ar fi prea abruptă și ar duce la o depreciere rapidă a monedei americane și la o uh, întoarcere a fluxurilor de capital. Lucru care ar stopa creșterea economică mondială. Însă această scădere a creșterii a avut loc însă din alte motive, datorită crizei financiare. În mod ironic, uh, au s-au redus dezechilibrele uh, globale, cum ar spune Johan Köln, fiecare dezavantaj are și avantajul său. Acum, economia mondială este pe calea de ieșire din criză și aceste dezechilibre încep să crească din nou. Se pare că anumite modele de creștere de dinainte de criză reapar și se reîntorc și dezechilibrele globale lucru care se vede foarte clar în tabelul anexat uh, contribuției trimise Comisiei dumneavoastră. Uh, referitor la acest tabel, vreau să spun doar faptul că la China, cu toate că pare că deficitul este în jur de 5% pentru anii următori, există două uh, elemente de care trebuie să ținem cont. Dacă mergem mai departe, mai departe în viitor, deficitul crește din nou, există o previziune că se va ajunge la 7 sau 8% din PIB și în al doilea rând trebuie să ținem cont de faptul că chiar dacă vorbim despre surplusul de cont curent de 5%, acest lucru înseamnă o creștere enormă în termeni nominali. Există uh, creșterea PIB-ului în sine în China uh, va rămâne și ea foarte mare. În ceea ce privește perspectivele economice pe termen scurt, uh, ultimele date lunare pe care le-am primit din tot, din tot felul de studii sunt încurajatoare. Cu toate că vedem că impulsul comerțului mondial este destul de moderat. Săptămâna trecută, FMI și-a uh, revizuit previziunile pentru creșterile uh, mondiale uh, de la 7% la 7,1% și creșterea mondială este estimată la 4,4% pentru 2011, o creștere de la 4,2% estimare din octombrie. Economia globală avansează conform previziunilor efectuate de comisie în toamna trecută. Situația pare să fie fragilă în cazul economiilor avansate, unde șomajul este ridicat și persistă preocupări în legătură cu datoriile publice. Există și economiile emergente care continuă să aibă o creștere rapidă, în special în Asia și America Latină, cu toate că baza de creștere încetinește. În economiile cele mai avansate, inflația rămâne scăzută în ciuda unei creșteri temporare recente. Însă în economiile emergente, presiunile inflaționiste sunt mai puternice uh, da, legate de prețurile la uh, produsele de bază, alimente și energie. Condițiile pe uh, piețele financiare globale s-au îmbunătățit marginal în ultimele luni, în ciuda faptului că există o anumită îngrijorare uh, în ceea ce privește riscurile. Însă, este vorba de o viziune benignă a uh, economiei mondiale. Însă creșterea economică este dezechilibrată. Există și uh, dezavantaje uh, la această perspectivă. În primul rând, prețurile produselor de bază. Au crescut aceste prețuri și uh, acesta este un risc semnificativ. Rolul puternic al economiilor emergente pune presiuni suplimentare asupra produselor de bază, alimente, energie sau metale. Și acest lucru se adaugă prețurilor deja ridicate la nivel istoric, care ar putea să um, pericliteze recuperarea economică și să afecteze puterea de cumpărare în lumea emergentă. În același timp, prețurile produselor de bază uh, cresc și duc la o creștere și mai mare a dezechilibrelor mondiale, pentru că creează surplusuri de export. Un alt dezavantaj pentru economia mondială este volatilitatea crescută a fluxurilor de capital, ceea ce a făcut ca multe economii emergente să acum, acumuleze rezerve în uh, valute externe există aceste rezerve care nu sunt uh, doar o reflexie a principiilor fundamentale economice. Aici apare legătura cu următoarea sesiune în legătură cu sistemul monetar internațional. Al treilea risc se referă la lipsa de consolidare fiscală în anumite economii avansate importante, în special Statele Unite și Japonia. Deficitele mari actuale, dacă vor fi menținute pentru prea mult timp, riscă să le ducă la niveluri nesustenabile ale uh, datoriei externe. Și acest lucru va afecta capacitatea de creștere a economiilor respective în viitor și le va pune în fața unei provocări uh, în ceea ce privește cheltuielile. Toți acești factori fie contribuie la creșterea dezechilibrelor globale sau au un impact negativ pozitiv al, asupra dezechilibrelor globale. Așadar, riscul global rămâne lipsa de corectare a acestor, acestor uh, dezechilibre. Pentru a începe, dat fiind că aceasta este o problemă globală, ar trebui să primească un răspuns global. Este esențial să trecem de la o soluție multilaterală la una coopera- în cooperare. G20, care este forumul principal pentru coordonare politică, economic, pentru coordonare politică a politicilor economice mondiale, uh, reprezintă singurul organism în măsură să ia uh, asemenea decizii la nivel mondial. La summitul de anul trecut, G20 a convenit un uh, plan de acțiuni cu patru puncte pentru a redresa aceste echilibre globale și a crește uh, dezvoltarea. În primul rând, consolidarea fiscală care să permită creșterea. A avut loc și summitul de la Toronto în iunie anul trecut, unde economiile avansate s-au angajat uh, să urmeze planuri fiscale care să limiteze deficiturile până în 2012 și să reducă aceste deficite până în 2016. În momentul de față, în Statele Unite nu se întâmplă acest lucru. Summitul de la Toronto a convenit ca statele vulnerabile, în special state europene, că aceste state trebuie să facă mai mult în domeniul consolidării fiscale. Un alt element din planul de acțiune al G20 este că trebuie să existe politici de susținere a consumului în state eh, emergente cu surplus. În anumite state, cum ar fi China, ar trebui să existe o flexibilitate mai mare a ratei de schimb. Ceea ce înseamnă și consolidarea eh, sistemului social eh, și cheltuielile pe infrastructură. Al treilea element este că toate statele G20 trebuie să implementeze reforme structurale pentru a susține perspectivele de creștere, în special în Europa să crească potențialul de creștere prin reforme structurale. În al patrulea rând, G20 trebuie să asigure progresul prin reechilibrarea cererii la nivel global. Aici se ia în considerare un mecanism pentru redresarea a acestor dezechilibre uh, pentru summitul din noiembrie acest an de la Cannes. Pentru Uniunea Europeană, implementarea acestui plan de acțiune în patru puncte, introducem o strategie coerentă și consistentă de creștere. Nu voi intra în detalii acum, pentru că toate elementele vor fi discutate în Celelalte sesiuni pe care le va avea comisia dumneavoastră sau au fost discutate în sesiunile din trecut. Se vorbește aici despre reformele structurale, strategia Europa 2020, pachetul, pachetul de reformare a guvernanței și uh, consolidarea uh, cadrului de reglementare și supraveghere. La nivel comunitar, noi facem ceea ce trebuie, însă este esențial ca și alte state să facă la rândul lor ceea ce trebuie. Uh, uh, cei care contribuie la nivel global la dezechilibrele mondiale nu sunt Uniunea Europeană, ci China și Statele Unite. În legătură cu China, am menționat deja că trebuie să se consolideze sistemul social să promoveze uh, reforme de liberalizare financiară și să reducă uh, reținerea profiturilor corporatiste. Trebuie să se facă progrese spre o flexibilitate mai mare a ratei de schimb pentru a permite monedei renminbi să se aprecieze conform trendurilor internaționale. Statele Unite trebuie să asigure o reechilibrare a creșterii printr-o creștere mai mare a economiilor interne. Uh, asta prin implementarea unui, unui program ambițios de consolidare. Trebuie să implementeze, implementeze reforme structurale, în special în domeniul energiei și al mediului, pentru că acest lucru va fi util pentru o dezvoltare mai durabilă a consumului privat. De asemenea, avem câteva idei în legătură cu ceea ce ar trebui să facă alte state cu surplusuri, cum ar fi Japonia, trebuie să introducă măsuri de reforme structurale pentru a-și crește potențialul de creștere. Trebuie să înregistreze progrese semnificative în ceea ce privește reformele pieței muncii pentru a se asigura că salariile reale vor crește conform cu creșterea productivității. Acest lucru va ajuta la stimularea consumului privat și la o creștere mai echilibrată pe termen mediu. De asemenea, țările exportatoare de petrol trebuie să facă mai multe eforturi pentru a-și diversifica sursele de creștere. Am spus acest lucru de zeci de ani și o spunem în continuare. Unele state trebuie să își crească cheltuielile în educație și infrastructură în mod coerent cu capacitatea de absorpție și stabilitatea macroeconomică. Voi încheia, domnule președinte, prin, cu câteva cuvinte pentru că sper că vă interesează acest lucru, câteva cuvinte despre uh, întâlnirea ministrilor de finanțe G20 din ianuarie, prima uh, întâlnire în timpul din președinției franceze, care a uh, înregistrat progrese în ceea ce privește liniile directoare indicative. Acolo, la Paris, ministrii de finanțe au convenit să adopte o abordare în doi pași Ceea ce înseamnă că statele care trebuie să fie analizate trebuie să fie selectate în primul rând și uh, al doilea pas va fi analiza statelor respective pentru a identifica cauzele cheie ale dezechilibrelor externe în așa fel încât să se poată uh, găsi uh, prescripții, poli... anumite indicații uh, în legătură cu politicile economice. Uh, anumite state, China, de exemplu, Rusia s-au opus și Turcia, însă cu toate acestea, președintele a reușit să ajungă la o soluție de compromis. Trebuie să menționez de asemenea că această abordare în două etape sugerate de, către Comisie pentru prima dată la summitul de la Seul a fost influențată de către procedura uh, europeană cu privire la uh, dezechilibrele excesive. Uh, reprezentanții Ministerelor de Finanțe au susținut un calendar ambițios, dar realist, care permite uh, a liderilor să adopte recomandările politice la summitul de la Cannes din noiembrie. Cadrul acest grup de lucru uh, pentru cadrul de creștere va conlucra împreună cu femei la indicatorii care vor trebui adoptați pentru a lansa primul pas din abordare. Se lucrează și la reperele care vor trebui folosi, folosite pentru a identifica statele cu probleme și celelalte state. La întâlnirea uh, reprezentanților ministerelor din februarie, vom conveni aceste uh, aspecte tehnice și după aceea în aprilie la întâlnirea ministrilor de, la finan- de finanțe la Washington vom putea uh, lansa prima analiză. Ultimul lucru este, am spus calendar, că acest calendar este ambițios, dar realist. Nu va fi ușor pentru că există rezistență din partea Chinei, un care este un actor major, fără contribuția Chinei nu vom reuși să reducem dezechilibrele globale. Vă mulțumesc pentru această introducere foarte detaliată în uh, tematica discutată de noi. Propun să-i dăm întâi cuvântul doamnei raportor, Pervanș Perez, iar apoi uh, să permitem grupurilor să se exprime. Gunnar Hockmark, Elisa Ferreira și Ole Schmidt s-au înscris deja să ia cuvântul. Vă mulțumesc și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că putem să avem acest schimb de opinie într-un moment cât se poate de oportun atât în Uniunea Europeană, cât și în general la nivel instituțional. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, și anume că exista iluzia că criza a avut adevărată influență asupra dezechilibrelor mondiale. De fapt, mai mulți factori au fost în joc. Și atunci când Comisia analizează situația datoriei publice a anumitor state membre, trebuie să nu uite aceste circunstanțe speciale eh, derivate din situația de criză. Uneori, datorită crizei, presiunile au scăzut. În altele, acestea s-au mărit. Dacă ne gândim la uh, influența punctuală pe care a avut-o criza asupra dezechilibrelor mondiale, sunt de acord cu dumneavoastră că a existat și un uh, impact pozitiv. Da, Europa nu uh, era o, nu s-a aflat la originea acestei crize și că uh, în general și-a făcut treaba atunci când a trebuit să reacționeze față de uh, primele consecințe ale acestei crize. Foaia de parcurs pe care și-a fixat-o Uniunea Europeană, din nefericire, nu este de ajuns. Există un acord politic în ce privește reformele structurale, nu am să intru acum prea mult în detaliu, dar persistă o dificultate. În Uniunea Europeană e foarte greu să facem să funcționeze sistemul uh, multilateral. Noi ar trebui să fim cei care uh, avem experiență în domeniu. Deci, chiar dacă avem o guvernanță economică îmbunătățită, chiar dacă operăm reforme structurale, chiar dacă avem instanțe de supraveghere, persistă o anumită formă de apărare a intereselor Uniunii Europene care nu ne permite să avem uh, să cântărim în balanță atât de greu pe cât ar trebui dacă uh, am uh, vorbi la unison. Mă întreb cum ați putut să vorbiți despre toate aceste chestiuni fără să menționați moneda euro și obligațiile care ne revin uh, în calitatea noastră de uh, țări uh, membre ale zonei euro și în același timp membre ale uh, G20. În ce privește Statele Unite ale Americii. Încă de la începutul acestei perioade de criză am fost frapată de faptul că, din rațiuni interne, pe care nu le pot pune sub semnul întrebării, că, de exemplu, nivelul șomajului este insuportabil, având în vedere faptul că sistemul lor de asigurări sociale se bazează pe uh, ipoteza uh, unei, uh, unui șomaj foarte uh, redus sau chiar inexistent. Dar ei au luat măsuri fără să le pese de dezechilibrele mondiale pe care aceste măsuri le-ar induce. Și e foarte greu să abordez chestiunea cu uh, partenerii americani. E ca și cum ei ar face lucrurile în mod uh, invers. Noi aici spunem mai întâi consolidare bugetară și după aceea ca prin minune se vor crea și locuri de muncă, iar la ei avem senzația că raționamentul este exact pe dos. Dacă americanii au contribuit mult la mărirea acestor dezechilibre mondiale, este și din cauza că ei au un model de consum care nu poate să mai dureze, nu e sustenabil. Dar când putem să vorbim în mod deschis despre acest lucru și mai ales când putem să evocăm aceste chestiuni în cadrul discuțiilor uh, uh, summitului G20? Și atunci când vorbim despre un sistem de guvernanță globală, ei spun că nu uh, doresc să participe sunt de acord numai cu instanțele uh, G20 pentru că nu există un caracter obligatoriu uh, pentru hotărârile luate în acest uh, forum. Cer scuze dacă am vorbit un pic prea mult. Vă mulțumesc. Îmi pare rău. Am senzația că nu prea o să putem să ducem o dezbatere pentru că uh, suntem de acord pe majoritatea punctelor, dar aș vrea să mai fac câteva comentarii. Primul lucru pe care l-ați uh, menționat este nevoia de a vorbi la unison în Uniunea Europeană. Și de multe ori și noi suntem frustrați, nu numai dumneavoastră aici la Parlamentul European. În nenumărate rânduri și de mulți ani, nu numai uh, când au loc summitul G20, uh, atunci când e vorba despre uh, alte instituții internaționale, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și așa mai departe. Deci de mulți ani noi am încercat să convingem statele membre că oricare poziție ar fi mai bine apărată dacă ar exista un singur reprezentant al Uniunii Europene. Este un proces deosebit de lent. Și în cadrul de discuții al summitului G20 nu este unul ideal. Este chiar un loc în care rezultatul poate să fie contraproductiv. Atunci când un reprezentant al Braziliei ia cuvântul, apoi ia cuvântul reprezentantului Italiei, apoi al Franței, apoi, știu eu, al Germaniei, dar uh, primul vorbitor spunea eu nu mai ascult pentru că oricum spuneți cu toții același lucru. Deci, de deci, ce? cum spuneam, efectul poate să fie contraproductiv atunci când avem mai multe reprezentanți în loc de unul singur. Ați vorbit și de nevoia de coordonare. Noi facem niște eforturi în acest sens pentru că uh, propunem mai multe subiecte care sunt trimise statelor membre pentru a le cere părerea. Comisia Europeană reprezintă interesele europene la uh, summitul G20 și poate să apere subiectele potrivit uh, um, termenilor pe care i-au transmis statele membre consultate. În plus, încercăm să avem o coordonare a pozițiilor europene înainte de ținerea summitului propriu-zisă, tocmai pentru a evita asemenea reacții precum cea a reprezentantului brazilian care ar putea să spună că nu mai vrea să audă același lucru de trei ori. Dar așa cum spuneți și dumneavoastră, poate că nu procedăm uh, cel mai bine când facem așa și că ar fi mult mai bine dacă am putea vorbi cu un singur glas, cu o singură voce, mă scuzați. Un alt dezavantaj al cadrului G20 este că nu există un mecanism de implementare a hotărârilor luate în acest cadru. Eu sunt din Belgia și credeți că sunteți la curent cu faptul că avem nevoie de mult, nenumărate luni pentru a putea forma un guvern. Dar nu cred că suntem o excepție în domeniu. Așa cum noi avem nevoie de mult timp pentru a, a, a forma un guvern, așa și uh, China sau Statele Unite ale Americii uh, în evită să se lase convinse și e nevoie de, de multe discuții în cadrul G20 pentru a le putea face să schimbe opinia. Acum, când suntem într-o perioadă de relativă redresare, interlocutorii noștri ne spun, da, n-ar mai trebui să mm, discutați despre uh, măsurile de luptă împotriva crizei, mai degrabă va ați uh, adopta politici precum cea pe care, cele pe care le um, practicăm noi. Deci avem aceste discuții cu partenerii noștri, mai ales partenerii americani, dar încă o dată nu putem să ajungem la un punct de vedere comun. În ce privește uh, discuția cu partenerii chinezi, este chiar și mai greu. Nu poți să te întreții cu ei în aceeași termen, cum o faci cu alți parteneri din G20. Putem să avem uneori divergențe de opinii uh, foarte importante, de exemplu, între noi și Brazilia sau um, Argentina, dar după ce fiecare și-a prezentat punctul de vedere, discutăm și ajungem cât de cât la un argument. Dar când discutăm cu uh, partenerii chinezi, se întâmplă lucrurile complet diferite. Noi ne prezentăm argumentele și ei spun pur și simplu nu. Nu mă întrebați cum putem să reacționăm uh, față cu un asemenea scenariu. Americanii au încercat să o scoată la capăt de exemplu atunci când poartă discuții despre uh, nivelul uh, ratei de schimb, uh, au încercat căi uh, uh diplomatice, căi uh, mai ascunse, cu măsuri luate de Congresul American, adoptarea de rezoluții și așa mai departe. Și nimic nu a funcționat. Noi am discutat cu americani într-un cadru comun, prietenește, mai uh, aspru și uneori lucrurile au avansat, dar cu chinezii uh, nimic nu funcționează. Nu s-a schimbat nimic, chiar și în ce privește rata de schimb. Practic de pe 19 iunie până în prezent, de pe o zi pe alta, Uh, rata de schimb a euro fluctuează un pic și așa se întâmplă și cu uh, rata de schimb a monedei chinezești, dar nu cu mult față de, uh, cum spuneam, acest, această valoare talon din 19 iunie. Președintele, vă întrerup o secundă. Chinezii pretind că își doresc ca Shanghai să devină una dintre piețele bursiere lideri pe piață. Dar dacă chiar vor să facă așa ceva, poate că ar trebui să-i convingem că au nevoie de o monedă cu o rată de schimb care să corespundă realităților de, din economia lor. Credeți că vor reuși? Întreabă președintele reprezentantul comisiei. Eu uh, nu pot să-mi dau cu părerea, cred că am aceleași intuiții ca și dumneavoastră, dar, pe ansamblu, vreau să spun că uh, e uh, nevoie de mult mai mult timp atunci când discutăm cu partenerii noștri din China decât cu partenerii din alte țări. Vă mulțumesc pentru răspunsurile noastre detaliate. Gunnar Hockmark, apoi Eliza Ferreira și apoi am să vă rog să răspundeți la ambele întrebări. Gunnar. Mulțumesc. Mă surprinde faptul că nu e nevoie de doi, numai de doi oameni pentru a dansa tango, dar este nevoie și de două părți pentru a exista un dezechilibru. Când vorbim despre un dezechilibru, este vorba de multe ori despre dezechilibru celuilalt. Și da, mi se pare firesc și cred că sunt lucruri care ar trebui să fie discutate. Deci sunt de acord cu această parte, însă mie mi se pare că vorbim foarte mult despre ceea ce ar trebui să facă alții față de discuția cu privire la ceea ce ar trebui să facem noi. Nu este ceva neobișnuit, chiar și în cazul unui tango. Dar uneori îmi lipsește reflexia cu privire la motivele pentru care avem dezechilibre globale în ziua de astăzi. Uităm că am lăsat în urmă și noi o serie de dezechilibre pe care am vrea să le lăsăm în urmă. Dacă ne uităm la ultimii 20-25 de ani, economia globală s-a schimbat foarte rapid. De la un miliard uh, la, uh, de oameni care trăiau în bunăstare s-a trecut la 4 miliarde. Practic, uh, a existat un dezechilibru acum 20 de ani pe care l-am, l-am eliminat între timp aveam pe atunci, uh, lumea a treia, lumea dezvoltată, nu ne interesa pe vremea aceea ce se întâmpla în lumea a treia, dar acum vedem că avem o economie globală cu noi dezechilibre. Iar problema principală cu echilibrul sau dezechilibru uh, cu care ne confruntăm la nivel la ora actuală este faptul că nu ne-am adaptat la această nouă situație. Vedem acest lucru în Statele Unite cu um, cheltuielile publice, dar și în Europa cu deficitul. Consumăm mai mult decât câștigăm, iar acest lucru este o problemă pe termen lung. Dacă nu reușim să avem o creștere economică mai mare. Ceea ce mai lipsește, în plus, este discuția Uh, cu privire la echilibrele mondiale într-un context mai larg, nu numai în ceea ce privește uh, consolidarea fiscală, de exemplu. Dar îmi lipsește, de exemplu, discuția pe, cu privire la comerț și comerț uh, la nivel mondial. A existat în ultimele trei decenii o dezvoltare extraordinară a comerțului la nivel global cu avantajele de rigoare. Dar apoi agricultura este în afara globalizării, precum și serviciile. Majoritatea serviciilor sunt în beneficiul economiei americane și europene. Problemele agri din agricultură ar putea fi rezolvate dacă am deschide uh, această piață. Am crea uh, mari oportunități de export pentru țările din lumea a treia. M-ar interesa așadar acest aspect uh, al comerțului, uh, al liberului schimb, al comerțului uh, la nivel mondial, când discutăm dezechilibrele globale. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. A fost o prezentare foarte interesantă. Întrebarea mea este următoarea. Când vorbim despre crize și despre criză, vorbim ca și când întreaga lume ar trece prin aceeași criză. Dar după cum spunea și domnul Heckmark, criza se aplică Uniunii Europene și Statelor Unite. Dar restul lumii a avut uh, o mică dificultate uh, un mic obstacol în calea uh, spre uh, creșterea economică uh, pe care am avut-o noi înainte. Aș dori să subliniez că avem, noi venim cu o rețetă pentru Statele Unite, o rețetă pentru China, le prescriem tot felul de medicamente, dar nu avem uh, o rețetă pentru uh, problemele noastre. Dacă ne uităm la dezechilibrele din contul nostru curent, pachetul propus de comisie ne arată că Uniunea Europeană este cea care uh, va avea un dezechilibru grav în uh, balanța comercială. Statele Unite se află într-o situație financiară relativ stabilă. Ar trebui să sperăm că Uniunea Europeană va solicita guvernanță internațională în acest domeniu, însă nu se va întâmpla acest lucru. Lipsește soliditatea instituțiilor noastre iar Uniunea Europeană a fost slăbită și de pe urma altor tipuri de dezechilibre. Și cred că tocmai aceste dezechilibre interne trebuie să fie abordate. Există trei categorii de astfel de dezechilibre. În primul rând, creșterea economică este neadecvată. Îmi pare rău să trebuiască să spun asta, dar 1% creștere nu este suficient, nu va reuși să rezolve problema șomajului. Nu vom dezbate acum problema creșterii economice, dar pur și simplu nu este suficient. Strategia Europa 2020 nu are bugetul uh, necesar, nu are instrumentele necesare, deci nu este practic o strategie de creștere. Al doilea punct care slăbește Europa este datoria uh, publică cu toate consecințele sale. O singură monedă este folosită de mai multe state foarte diferite. Și, în al treilea rând, um, soluțiile propuse de noi pentru rezolvarea dezechilibrelor nu, este, uh, nu sunt cele um, propuse de G20. Țările care au luat măsuri de consolidare fiscală au făcut-o numai pe termen scurt. Nu au o strategie de creștere pe termen mediu și lung care să asigure durabilitatea uh, acoperirii uh, datoriilor. Aceste slăbiciuni mi se par suficient de importante pentru a le dezbate astăzi, pentru că altfel riscăm să ne pierdem uh, poziția în afacerile internaționale. Fiecare dintre aceste uh, probleme are o anexată o problemă de politică externă. Uniunea Europeană nu are uh, o strategie comercială um, cons consecventă. Cum putem să evităm un efect asimetric al um, dezavantajelor măsurilor luate? Thank you. Um, I'll try to... Mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebări în ordine. Unele dintre acestea au fost foarte similare, pentru că amândoi ați vorbit despre faptul că uh, vorbim foarte mult despre ce trebuie să facă alții, dar nu despre ceea ce trebuie să facem noi. În primul rând, nu sunt într totul de acord cu asta, pentru că v-am prezentat o serie de puncte care se referă la contribuția noastră pentru uh, eliminarea acestor dezechilibre. Am menționat uh, Europa 2020, nu este suficient, dar uh, este un prim pas. Motivul principal pentru care nu am intrat în detalii cu privire la ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană pentru a reduce dezechilibrele mondiale uh, este, după cum spunea și doamna Ferreira, faptul că noi nu contribuim în așa mare măsură la aceste dezechilibre. Balanța de plăți uh, actuală a Uniunii Europene este echilibrată la ora actuală și se presupune că va rămâne așa. Deci, nu avem senzația că avem foarte mult de făcut pentru a reduce uh, dezechilibrele globale, mai ales pentru că ele nu uh, au loc la noi. Așadar, este firesc să ne concentrăm și asupra celorlalți. Apoi, Um, cu privire la um, întrebarea cu pri, uh, privind contextul mai larg și nu numai la consolidare, um, nu numai discuția cu privire la consolidarea fiscală. Da, probabil că am putea să facem asta. Cu toate că acesta este subiectul principal de discuție, dezechilibrul din balanța de plăți. China, de exemplu, la un moment dat, când noi îi arătam cu degetul și le spuneam uh, contribuit foarte mult la de, uh, dezechilibrul balanței de plăți. Uh, e bine, din cauza ratei de schimb, ei au spus, dar ce se întâmplă cu celelalte dezechilibre, dezechilibrul între Africa și uh, economiile dezvoltate? Ar trebui să discutăm și despre asta. Pentru ei a fost un mod de a se schiva, de a ignora problema și de a, practic, refuza să participe la discuție. Din punct de vedere tactic, mai ales pentru Uniunea Europeană, cred că este mai bine să se uh, concentreze asupra dezechilibrelor din balanța de plăți și nu să vorbească neapărat despre toate celelalte dezechilibre a căror existență nu o negăm, dar riscăm să nu mai obținem nimic în discuțiile noastre cu chinezii. Da, numai uh, pentru a clarifica. Nu am spus că ar trebui să discutăm alte dezechilibre, ci doar că trebuie să vedem un context mai larg și evoluția pe termen lung care a dus la situația de astăzi. Și subliniem faptul că trebuie să ne adaptăm la o nouă realitate. De fapt, la asta mă refeream. Da, sunt într-adevăr de acord există cauze care merg dincolo și mult mai departe de uh, ceea ce uh, am discutat noi acum. Ați menționat și comerțul, un aspect crucial. Una din uh, frazele care apare de fiecare dată în comunicatele de la uh, G20 Uh, este cea a progresului în conformitate cu runda de la Doha. Și da, promovăm acest, uh, acest lucru. Am, în schimb, senzația că în alte părți ale lumii politicienii nu sunt uh, la fel de angajați în acest sens. În ceea ce privește subiectul foarte specific al agriculturii, refuz să vorbesc fără un avocat. Trecând la comentariile doamnei Ferreira, sunt de acord că uh, criza globală financiară a fost o criză a economiilor avansate. Să luăm o țară care, să luăm niște țări care s-au aflat în centrul atenției în ultimul timp, uh, cum ar fi Tunisia sau uh, Egiptul. Și asta pentru. Acestea nu au fost foarte puternic afectate de criză pentru că nu au avut un sector financiar atât de dezvoltat au fost mai de- și sunt mai degrabă economii închise. Cred că aceste țări nu ar trebui să continue pe aceeași linie politică ă, sub pretextul că nu au fost afectate de criza economică globală. Din potrivă, cred că ar trebui să facă parte din economia globală. Din nou, pentru Uniunea Europeană, um, dezechilibrul nu este așa de mare. Ați menționat uh, trei puncte unde răspunsul sau reacția Uniunii Europene nu este adecvată. Nu cred că ar trebui să începem această discuție. Sunt aspecte care sunt discutate și abordate de către colegii ai mei care sunt mult mai uh, competenți pe aceste domenii. Aceste sunt uh, aspecte interne ale Uniunii Europene. La nivel internațional, noi mergem și spunem, uitați-vă la noi, Europa 2020 este minunată, ne va rezolva toate problemele structurale. Știm și noi că s-ar putea să exagerăm puțin, dar Așa funcționează lucrurile. Cred că cu aceasta am acoperit toate întrebările. Îi dau cuvântul lui Ole Schmidt, iar apoi uh, colegul Svoboda. Thank you very much. Mulțumesc. Dacă, după cum spuneți, problema ține de faptul că statele menționate pur și simplu se repetă, poate este bine putem să adăugăm și Regatul Unit, poate. Oare de ce nu putem să încercăm să rezolvăm această problemă și să spunem că cele 4-5 state membre pot reprezenta Uniunea și astfel se rezolvă problema în mod foarte practic. Astăzi reprezentăm continentul Europei, mâine Uh, astăzi există un reprezentant, mâine altul, ceea ce reprezintă o problemă. Poate că uh, nu știm exact cum decurg lucrurile în lume. Ce se întâmplă cu rolul G20? Chiar dacă aceste state sunt economii majore, există și multe state care nu sunt reprezentate în G20. Acest lucru se discută vreodată la aceste sesiuni. Cum poate să existe responsabilitate democratică? Pentru că dacă vor să reprezinte la nivel global întreaga comunitate, ar trebui să se țină cont și de reprezentativitate. Atunci când ați vorbit despre China, ați spus ceea ce ar trebui uh, să facă China sau ceea ce consideră Europa că ar trebui să facă China, însă nu ați spus nimic despre democrație și de un sistem pluripartidic. Este democrația o posibilitate în China? În Financial Times se spunea acum câteva săptămâni că lipsa de democrație din eh, China este un lucru benefic pentru China, pentru că nu au toate problemele care țin de democrație, toate poverile, dacă ne uităm la India, de exemplu. S-au ridicat aceste chestiuni la G20. Au fost menționate vreodată? pentru a reveni la responsabilitate, mi se pare un lucru foarte important. Și ultimul meu comentariu privește Arabia Saudită. Atunci când vorbește Arabia Saudită, reprezintă statele producătoare de petrol sau Liga Arabă, statele arabe și ce credeți în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în nordul Africii? Pentru că faptele de acolo ar putea să fie extrem de importante pentru viitor și pentru viitorul G20. Hannes Voda? Mulțumesc. Situația actuală, bineînțeles, este o combinație a dezechilibrelor structurale existente de ani și a crizei financiare. mă voi referi la acest subiect. Uh, Congresul Statelor Unite a emis un raport în legătură cu criza. Comisia a studiat acest raport, care este poziția dumneavoastră în legătură cu concluziile raportului respectiv. Bineînțeles că nu îmi trebuie un document oficial al Comisiei, însă vreau să știu care este relevanța raportului respectiv pentru Comisie. În ceea ce privește G20, continuând ceea ce a spus Odo, uh, care este legitimitatea democratică a acestei quasi-organizații? Cât de eficient este, eficientă este G20? Este foarte costisitoare, există demonstrații și articole mass media, însă deseori nu există niciun rezultat, de ce puțin uh, Asta cred cetățenii și că asta cred și eu. Oare Comisia se gândește la mod, modalități de a uh, face ca G20 să fie mai eficiente sau să o integreze în alte organisme? De asemenea, în legătură cu relația între dezechilibrele, dezechilibrele structurale și piețele financiare – Se pare că în Uniunea Europeană există două poziții. Uh, ceea ce spune Sarkozy și că specula este o problemă și ceea ce spune Comisia, că specula nu reprezintă nicio problemă. Atunci când ați uh, vorbit despre produsele de bază, nu ați vorbit despre diferențele globale. Care va fi finalul? Uh, îl veți convinge dumneavoastră pe Sarkozy sau Sarkozy va convinge Comisia? Sau vă veți, veți găsi o cale de mijloc? Pentru că specul, specula nu este o sursă de dezechilibre, însă contribuie la consolidarea anumitor dezechilibre. Și pentru a reveni la prima întrebare, dacă Specula consolidează dezechilibrele. Acum, nu cumva, suntem la sfârșitul ciclului de re-reglementare. Sau nu cumva, acum ar trebui să creăm un cadru de reglementare global, nu în sensul vechi, ci într-un sens nou, mai adaptat. Vă mulțumesc. Au fost întrebări foarte cuprinzătoare și voi încerca să le iau în ordine. În ceea ce privește uh, o singură voce pentru Europa și faptul că se repetă același mesaj, nu cumva am putea să avem un sistem mai simplu, astfel ca statele mari să reprezinte Uniunea Europeană. Uh, eu am o părere agnostică în acest sens. În primul rând, nu sunt sigur că statele membre mari ar dori acest rol, rol, pentru că dacă Germania reprezintă Uniunea Europeană, atunci nu poate să reprezinte Germania și punctele de vedere proprii, dacă acestea diferă de punctul de vedere comunitar sau uh, dacă există probleme în care, care nu, pe care nu există consens la nivel european. Nu sunt sigur că aceste state vor să își asume rolul respectiv. Când am discutat problema în cadrul comisiei și am analizat consecințele tratatului de la Lisabona, în acest sens am spus că ar trebui să existe un reprezentant al Uniunii, o asemenea poziție în cadrul G20. Luna nivelul liderilor, pentru că acolo va, este vorba de domnul Van Rompuy și de domnul Barroso, ci la nivelul ministrilor de finanțe. Ar putea fi un stat membru, comisia sau președinția. Încă nu avem o părere fixă în acest sens uh, și decizia va rămâne în mâinile statelor membre. De asemenea, se discută despre reprezentativitatea G20 și eficiența acestui organism. Și, în mod clar, există un, o relație invers proporțională între cele două. Se discută foarte mult uh, aceste teme, membrii G20 uh, consideră că nu sunt reprezentativi și încearcă să reprezinte uh, mai mult. În timpul președinției coreene, Malawi a fost a participat la o serie de întâlniri, Etiopia a participat, Singapore și acest lucru se întâmplă pentru a arăta statelor nemembre G20 că statele care se află în anumite zone geografice trebuie să comunice membrilor din aceeași zonă geografică ceea ce se discută în G20. Africa de Sud uh, își vede rolul uh, de comunicare în Africa subsahariană. Arabia de Saudit, la fel, Arabia Saudită la fel uh, pentru statele arabe. Nu știu dacă Uh, știu să vă răspund la întrebarea dumneavoastră dacă Arabia Saudită reprezintă statele producătoare de petrol sau statele arabe. Deseori, Arabia Saudită reprezintă punctul de vedere al statelor producătoare de petrol. În alte probleme reprezintă poziția Orientului Mijlociu. Dar pentru a reveni la acest uh, dezechilibru între eficiență și responsabilitate. Deja grupul de state este, suficient, este destul de mare și uneori avem impresia că discuțiile durează mult timp, întâlnirile nu sunt discuții, ci doar declarații fără a se asculta opinia altora, nu există suficient, suficientă interacțiune. Uh, unii doresc să reducă dimensiunea acestui grup pentru a exista mai multă interacțiune și pentru a avea rezultate concrete. Eu nu dețin o soluție. Soluția ar fi să se creeze grupe de lucru, să se discute anumite părți ale ordinii de zi și după aceea la final să existe o discuție comună. Însă și acest lucru consumă destul de multe resurse. Nu sunt sigur că există o soluție, însă pe de altă parte s-ar putea să găsim o soluție în viitor. De asemenea, în legătură cu ceea ce a spus domnul Svoboda, care este rezultatul organismului G20. Ar trebui cumva să existe un alt organism. Există în continuare G8, G7. Well... La Toronto am avut o întâlnire G8 și după aceea G20. Și cei care au participat la ambele reuniuni au spus că nu trebuie să considerăm că G8 uh, a luat sfârșit și că este continuat de G20. În ceea ce privește implementarea deciziilor, nu există mecanisme, nu pot fi obligați membrii G20 sau G8 să pună în aplicare măsurile. Dar cu toate acestea, există presiunile din partea celorlalți și de obicei, dacă se convine uh, ceva, deciziile respective se încearcă a fi aplicate. Nu trebuie să uităm și nu trebuie să uităm și faptul că G20 a avut uh, un efect pozitiv în combaterea crizei. Uh, lupta a fost coordonată în cadrul G20 și statele au pus în aplicare deciziile de acolo. Problema este că acum ieșim din criză. Nu a fost ușor să ieșim din criză, însă a fost mai ușor pentru că toată lumea avea aceleași obiective și aceleași interese. Problema acum este că nu toată lumea are aceleași obiective și aceleași interese. Însă, după cum am spus, există un dezechilibru și nu am o soluție clară dacă ar trebui să rămânem la G20, de, la G8, G7 sau G20. Se menționează diverse posibilități, un grup redus care să discute rata de schimb valutar, cum ar fi însă fără China, așa mai departe, se și Comisia are o părere în acest sens. Nu există însă o părere uh, convenită. Discutăm în continuare o poziție oficială a Comisiei, pentru că apar tot felul de sugestii din partea mediului academic. De exemplu, Însă avem câteva principii. Uh, un principiu este ca Europa să vorbească cu un singur glas, uh, orice decizie va fi luată, să ne apropiem de acest obiectiv, ca Europa să fie reprezentată de o singură poziție. Și așa trebuie să fie analizate diversele propuneri. În ceea ce privește raportul Congresului American, este un raport extrem de voluminos și nu am avut ocazia încă să îl analizăm. Trebuie să analizăm raportul respectiv și să ne formăm o poziție, însă nu am ajuns la acel moment. Dacă îmi permiteți, anul trecut când am fost uh, cu o delegație în Statele Unite ne-am întâlnit cu membrii Congresului American uh, și cu uh, cel care se ocupa de elaborarea acestui raport uh, și am căzut de acord ca la, la finalizarea acestui raport dumnealui să ne-l prezinte. Dar problema este că acest raport nu a fost adoptat în varianta sa finală cei șase democrați uh, din această comisie îl sprijină, iar cei patru republicani încă nu s-au de- au poziții diferite. Uh, dar vom vedea cum evoluează lucrurile. One point, I, call this speculation, you call it... Da. Eu i-am spus speculă și dumneavoastră ați vorbit despre Sarkozy. Dacă acest fenomen al speculei are uh, un impact asupra uh, prețurilor bunurilor de bază? Întrebarea fără microfon a doamnei Beres. Da, poate că au avut loc anumite tranzacții speculative, răspunde vorbitorul. Poziția comisiei este următoarea. Nu avem probleme din aceste motive încercăm să fim oarecum mai precauți. Am făcut mai multe analize și știm că uh, nu le-am finalizat, dar bazându-ne pe aceste analize, nu am putut să demonstrăm faptul că uh, specula a jucat un rol, dar uh, nu spun aici, nu afirm că nu a jucat niciun rol. În plus, aș vrea să spun că specula poate să agraveze criza financiară, dar poate să și atenueze um, consecințele. Piețele financiare sunt folosite de actorii de pe piață pentru a face tranzacții astfel încât să mai uh, um, atenueze fluctuațiile. Deci nu cred că e bine să vorbim totdeauna despre uh, răii uh, um, de pe piețele financiare și că rolul negativ ar fi tot timpul jucat de uh, uh, speculatori. Încă o dată, nu avem o dovadă fermă uh, despre rolul pe care ar fi avut specula asupra ceea ce se întâmplă pe piețele produselor de bază, dar rămâne președinția franceze să uh, hotărească acest lucru. Κύριε Μπέξ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρχή. Vă mulțumesc, spune următorul orator. Vreau să vă mulțumesc pentru prima prezentare pe care ați făcut-o. Din câte am văzut eu, aveți simțul umorului. Și cred că nu v-am înțeles bine. La început, păreați a fi mai optimist, spune domnul uh, uh, Giuntis, aproape naiv. Și apoi din răspunsurile dumneavoastră mi-am dat seama că sunteți mai uh, pragmatic. Ultimul dumneavoastră răspuns despre speculă și impactul uh, acesteia asupra uh, nivelului datoriei grecești mi se pare mai puțin uh, comic. Putem să spunem că aceste mecanisme de corectare a echilibre, dezechilibrelor pot să fie eficiente? De ce ne legăm de China, care are un excedent, un surplus al uh, balanței de concurent, când noi nu avem un asemenea surplus? Există exemplul Germaniei, bineînțeles, care pe plan individual are un surpluză nu îi se cere să facă niciun efort în mod special. Și atunci mă întreb, de ce sunteți atât de optimiști? Dacă am urmărit eu bine dezbatele pe plan internațional, se vorbește despre o concurență dintre China și Germania. China a exportat chiar mai mult decât Germania, dacă informațiile mele sunt corecte. Și atunci vă întreb oare de ce eu, eu sunt în continuare pesimist. Pe ce anume mă bazez? Dacă inegalitățile din lume uh, se explică prin existența dezechilibrelor mondiale, unde vom găsi soluția? Mi se pare că pe plan european noi nu folosim decât variabila costului mâinii de lucru și politicile pe care le concepem, strategiile, au de-a face cu politici care vizează uh, piața muncii, mâna de lucru. Se spune că salariile trebuie să fie scăzute, că uh, avem nevoie de mai puțin funcționari, și așa mai departe, pentru a mări productivitatea și uh, uh, ca să putem face față concurenței mondiale. Chiar sunteți convinși că dacă uh, avem măsuri din ce în ce mai aspre și programe de austeritate din ce în ce mai dure, vom reuși să facem față situației reale de pe piața europeană, care este din ce în ce mai gravă? Uh, doamna Hubner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, nu am putut să ascult prezentarea dumneavoastră inițială, dar atunci când am intrat în sală, dumneavoastră ați spus că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe uh, dezechilibrul uh, balanței sale de plăți în comparație cu China și, de asemenea, că um, rata de schimb a euro față de moneda chineză nu vi se pare a fi singurul instrument Uh, uh, disponibil pentru a soluționa acest dezechilibru. Eu cred că pe viitor dezechilibrele s-ar putea să fie și mai mari din cauza problemelor de concurență între cele două economii și nu din cauza faptului că o, o anumită monedă este uh, subevaluată. Deci, cred că deficitul de cont curent nu ar trebui să fie uh, interpretat numai prin prisma uh, problemei ratei de schimb, ci și din perspectiva uh, comerțului. Cum spuneam, <clears throat> în caz contrar am riscat să ne confruntăm cu un deficit de cont curent structural și ne-ar fi mult mai greu să găsim un mecanism de um, adaptare mai ales dacă chinezii vor avea un adevărat avantaj competitiv. Și vreau să vă întreb, atunci când Comisia efectuează analize, ține cont și de ceilalți factori și de celelalte forțe care pot să aibă o influență asupra dezechilibrelor viitoare din economia mondială. Vă mulțumesc! Thank you. Um, I must clarify something. Mulțumesc. Trebuie să fac o clarificare. Când am vorbit despre speculă și am spus că nu avem o dovadă că aceasta a jucat un rol în criză, eu mă referam la evoluția de pe uh, piața materiilor prime, nu la datoria Greciei. Nu, nu m-am referit uh, la rolul speculei în piețele, în ceea ce s-a întâmplat pe piețele grecești. Comentariul cu privire la uh, optimismul meu, uh, ei bine, aș dori să răspund cu uh, un citat care este în franceză și care, în traducere liberă, ar fi nu trebuie să sper pentru a întreprinde și nici să uh, reușești pentru a persevera. Deci, lăsând la o parte glumele, cred că putem să-i convingem pe chinezi și să vedem unele rezultate în planul lor pe 5 sau 12 ani reechilibrarea creșterii chineze este în interesul Chinei. China are o rată de consum mai mică de 40% din PIB, iar asta nu este în interesul industriei chineze. Chinezii nu au o rețea de asigurări sociale trebuie să economisească foarte mulți bani pentru a se asigura că copiii lor merg la școli bune, pentru că educația costă foarte mult în China și statul contribuie cu foarte puțin. Așadar, este în interesul chinezilor să îmbunătățească și să crească bunăstarea poporului lor. Și cred că poporul chinez este conștient de asta. Și, drept urmare, creșterea chineză se reorientează. Nu am răspuns la un punct și asta nu pentru că n-am vrut, uh, și anume întrebările care se referă la Um, democrația din China și faptul că domnul Liu este în continuare în închisoare sunt lucruri care nu se discută în cadrul G20 pentru că este o reuniune a unui corp uh, economic. Bineînțeles că sunt lucruri care joacă un rol în momentul în care discutăm cu chinezii. Și sunt uh, aspecte care au un impact asupra poziției Uniunii Europene față de China. Iar atunci când spuneți că lipsa democrației face uh, mai ușoară viața chine, uh, guvernului chinez care poate să ia decizii mai ușor, ei bine, pot să vă spun că experții noștri cu privire la China au o, o viziune diferită. Ei spun că sistemul chinez este atât de, difer, atât de bazat pe consens încât s-a ajuns la situația la ultimul um, dialog UE-China în care uh, nu s-a putut ajunge la un compromis din, cu uh, premierul Wen. El ajunsese la limitele a ceea ce i se permisese să facă și chiar în calitate de prim-ministru nu putea să meargă mai departe, să accepte un anumit compromis care mergea într-o anumită direcție. Și la, la asta uh, mă refeream când vorbeam și des, despre faptul că în discuțiile de la G20 chinezii pur și simplu spun nu. Și asta este pentru că nu pot, pentru că nu au mandatul de a merge mai departe. Și cred că sistemul impune o serie de constrângeri diferite față de cele pe care le cunoaștem noi. Revenim la, revenind la ultimele întrebări. Bineînțeles, Europa n-ar trebui să se transforme în China și că ar trebui ca noi să lucrăm mai mult timp pentru salarii mai mici. Ideea ar fi ca lucrătorii chinezi să aibă aceleași beneficii sociale și aceleași avantaje sociale de care ne bucurăm noi și astfel ar putea să economisească mai puțin și să consume mai mult. Asta este intenția noastră Um, când discutăm cu autoritățile chineze. Și cred că vom înregistra progrese la un moment dat. Apoi, în ceea ce privește schimbările structurale în Uniunea Europeană, uh, în China, dar am crezut că v-ați referit și la Uniunea Europeană și la faptul că există fenomene extinse care au un impact și asupra creșterii economice în Uniunea Europeană. Dacă nu la asta v-ați referit, bun, înseamnă că v-ați referit uh, doar la China. Vreau să vă spun că eu nu sunt uh, în măsură să vorbesc despre schimbările structurale în Uniunea Europeană. Pentru China s-ar putea să nu fiu în măsură, însă am fost trimis aici să vă vorbesc despre asta dar pot să vă spun că am o viziune mai bună aici, și anume, toate lucrurile pe care le promovăm față de China, reforma structurală, dezvoltarea sectorului financiar. Există acum un sector financiar controlat de stat care face investiții care nu se bazează pe uh, principii econom economice, ci mai degrabă pe uh, principii cum ar fi investim în provincia cutare sau provincia cutare. Sunt genul de reforme pe care am dorit ca chinezii să le, să le implementeze. Când am spus că ar trebui să micșoreze retenția profitelor, profiturilor corpora, corporatiste în companiile de stat, e bine, a fost pentru că Multe companii chineze fac profituri imense, nu știu ce să facă cu ele, nu pot să le dea acționarilor pentru că nu au acționari, cu excepția statului, drept urmare fac investiții. Investiții care nu sunt optime. Și există tot felul de situații ciudate din acest, uh, din acest motiv. Iar schimbarea acestei situații ar fi în, în avantajul Chinei. Mulțumesc. Cu a, spune președintele, cu aceasta ajungem la finalul primului punct. O trecem la următorul. N-aș mai vrea să accept întrebări, dar aș dori să fac unele comentarii. Mi se pare că avem și un fel de atitudine schizo schizofrenă în această discuție. Faptul că China exportă atât de mult înspre Statele Unite se, cauzea, se datorează unor decizii americane de cele mai multe ori. General Electric, de exemplu, uh, produce totul în China, a delocalizat tot în China, chiar uh, și uh, producția de echipamente de cel mai înalt nivel. Și asta nu a avut de-a face cu deciziile uh, partidului uh, chinez, ci a avut de-a face cu decizia uh, companiei de a delocaliza această producție. Apoi un comentariu către colegul Huntis, care s-a referit la diferențele din Europeană. În Uniunea Europeană avem o piață internă care a progresat foarte bine, chiar dacă nu și-a atins uh, nivelul maxim. Și când există diferențe sau dezechilibre între Germania, pe de o parte, și Portugalia sau Grecia, pe de altă parte, trebuie să nu uităm că ceea ce exportă Germania este în, calitate, în cantitate de 55% compensat de importurile din alte țări. Deci când, când Germania exportă ceva, celelalte state membre profită în proporție de 55% de asta. În al doilea rând, dacă lumea vrea să aibă mașini germane, nu putem să spunem că nu vom exporta uh, mașini astfel încât lumea să cumpere mai mult vin din Portugalia nu este chiar așa de ușor. Și cred că ar trebui să fim mai realiști în acest sens. Bun, dar după acest comentariu aș vrea să trecem la următorul subiect. Îmi cer scuze, domnule Bex, că vă solicităm atât de, uh, de tare și nici măcar nu vă oferim o cafea bună. Știm că este un efort mare și apreciem angajamentul dumneavoastră. Am să vă rog acum să faceți Uh, trecerea la următorul subiect, ce anume noul uh, sistem monetar global. Mulțumesc, domnule președinte. Este o, este o plăcere să mă aflu aici și să văd că mi se pun întrebări uh, inteligente și că oamenii sunt interesați, ceea ce nu este întotdeauna cazul. Trecând la al doilea punct, reforma sistemului monetar internațional este una dintre prioritățile președinției franceze a G20. Într-un discurs recent al președintelui Sarkozy, în care prezenta programul său în comunității diplomatice, el a folosit termenul de non-sistem, așa cum numim ceea ce avem acum din 1976 am putea să-l numim și un sistem hibrid. Acest sistem uh, ne-a uh, servit destul de bine în, ultimul, în ultimele decenii. Și statele membre și cele în curs de dezvoltare s-au bucurat de perioade lungi de creștere economică, iar criza economică din 2008 ar trebui să nu uităm că nu a fost cauzată de o uh, disfuncționalitate a sistemului monetar internațional. Din potrivă, acesta a fost destul de rezistent la criză. Deci, bineînțeles, nu ne aflăm în situația ideală, pentru că există probleme. În primul rând, lumea s-a schimbat și discuția pe care tocmai am avut a demonstrat acest lucru. Economia globală a secolului 21 a fost martoră a evoluției a, și a dezvoltării a doi noi factori, doi noi actori foarte importanti, China și India, actor foarte important în ceea ce privește sistemul monetar internațional. Însă, în ultimii ani, am putut vedea de asemenea că sistemul actual a, suferea de pe urma unei serii de imperfecțiuni care trebuie abordate. Care sunt acestea? În primul rând, rata de schimb când uh, economiștii analizează fluctuațiile ratei de schimb, ei ajung la concluzia că pe termen scurt acest lucru nu este o problemă, însă fluctuațiile um, consecvente sunt o problemă pentru că duc la distorsiune ale deciziilor politice în ceea ce privește investițiile, economiile, ocuparea și așa mai departe. Acest uh, argument a fost uh, folosit uh, foarte des, însă de cele mai multe ori s-a ajuns la trenduri, la tendințe pe termen lung. Din nou, aici folosim argumente pentru China. Al doua imperfecțiune a sistemului se referă la volatilitatea fluxului de capital. Aici avem de a face cu episoade în care există fluxuri foarte mari urmate de o oprire bruscă. În mod ideal, fluxurile de capital ar trebui să fie bazate pe uh, aspecte fundamentale. De exemplu, la ora actuală, fluxul ridicat de capital pe, de pe piețe este justificat pentru că reflectă perspectivele pe termen lung favorabile. În plus, volatilitatea nu este neapărat un lucru negativ. În anumite situații, schimbările în prețurile activelor pot face ca sistemul financiar să fie să ajute la atenuarea crizei. Practic, ar trebui să îmbunătățească situația pentru că atenuează adaptarea unor bunuri mai uh, rigide. Însă volatilitatea, volatilitatea poate să devină și o, proble- și o problemă și să agraveze șocurile în loc să le atenueze. S-ar putea ajunge chiar la o instabilitate pe termen lung și la o amenințare a uh, economie reale. A treia imperfecțiune se referă la dezechilibre mondiale și mai ales uh, la lipsa adaptării politicilor. Este, există un consens cu privire la necesitatea reechilibrării uh, la nivel uh, mondial, iar acest lucru a, arătat, a fost sprijinit și de coeziunea din G20. Însă, această coeziune a slăbit în ultimul timp pe măsură ce ieșim din criza financiară. Ceea ce am văzut este că politicile bazate pe abordarea face ordine la tine acasă și totul va fi bine sunt problematice, pentru că este foarte bine să faci ordine la tine acasă, dar trebuie să te uiți și la ce impact are acest lucru asupra vecinilor tăi și dacă aceste politici nu sunt coordonate la nivel internațional și nu iau în considerare efectele asupra țărilor partenele, s-ar putea să se ajungă la o problemă. Bineînțeles, în mod evident, sistemul actual nu are un mecanism care să prevină crearea de, și acumularea de dezechilibre și în niciun caz nu există un mecanism de adaptare pentru corectarea acestor dezechilibre. Dacă are loc o adaptare, ea este asimetrică, va, va afecta mai dur țările care au deficit, deficite uh, mai degrabă decât uh, țări care au un excedent. Următoarea imperfecțiune se referă la lichiditățile internaționale și acumulările de rezerve. La ora actuală, aproximativ 60% din uh, rezervele oficiale sunt ținute în dolari, aproximativ 30% în euro și restul de 10% în, diferite, în alte monede. monede. În comerțul internațional, de asemenea, se folosește un set, se folosesc foarte puține modene, monede. Asta înseamnă că dacă există o problemă la emițătorul acestor monede, mai ales în Statele Unite, această problemă se transmite foarte repede în celelalte părți ale lumii. Deci dacă avem o criză într-o altă parte a lumii, se creează uh, valuri în uh, alte părți ale lumii. Stabilitatea, așadar, a sistemului depinde de uh, stabilitatea uh, nucleului și este posibil să nu fie chiar situația ideală. Această dependență de emițătorii de uh, monedă a dus la crearea de mari rezerve, mai ales în economii emergente. Pentru multe astfel de țări, rezerva este de 5 ori mai mare decât datoria externă. Și este pur și simplu prea mult. Poate să fie o problemă în sine, pentru că uh, acumularea de astfel de rezerve este scumpă, implică faptul că nu se fac investiții sau nu se consumă pentru că acești bani uh, sunt uh, investiți în active internaționale cu dobânzi mici și acest lucru înseamnă de asemenea că pentru a aduna aceste rezerve, unele țări au politici mercantiliste, cum ar fi China, de exemplu. Ei urmăresc în mod uh, intenționat excedente care apoi duc la dezechilibre globale. Ce se poate face? E bine, în primul rând pot să vă spun că nu avem propuneri foarte concrete. Am început de-abia să ne ocupăm de acest subiect și suntem la nivelul la care analizăm diferite posibilități. Însă avem unele idei și voi încerca să vă prezint unele dintre aceste idei. Începând cu dezechilibrele globale, aș dori, aș dori să repet ceea ce am spus înainte, pentru că este, așa de este foarte important, și anume că este nevoie de o abordare uh, cooperativă și coordonată. Și asta, în primul rând, în ceea ce privește rata de schimb valutar. Comisia uh, aprobă decizia luată la Seul de a se trece la un sistem de rată de schimb mai adaptat la piață, care să fie vigilent um, la um, mișcări dezordonate ale, și la volatilitatea extremă a acestei rate de schimb. Apoi trebuie să găsim soluții durabile pentru problemele care duc la acumularea de rezerve cât și cu privire la posibilitatea de a avea uh, o, aproviziona, o furnizare destul de uh, restrânsă de acumulări de rezerve. Acumularea de rezerve în sine nu este ceva negativ. Să luăm exemplul Norvegiei, care și-a creat uh, fondul uh, sau de petrol pentru a uh, face față îmbătrânirii populației pare o politică foarte bună. Însă, acumularea de rezerve poate să devină o problemă dacă este excesivă. Ce ne-ar ajuta în uh, evitarea unui astfel de exces ar fi ca țările să aibă un fel de ghidare cu privire la care ar fi nivelul uh, adecvat de rezervă. Pentru că nu știm care este acest nivel. Bineînțeles, ar lua în considerare situația specifică a fiecărui stat. Femeiul a început să lucreze la acest uh, punct și noi credem că este unul foarte important. Dar, bineînțeles, acest lucru nu este suficient, pentru că și cauzele acestor acumulări de rezerve trebuie să fie uh, abordate. Care sunt aceste cauze? De multe ori este vorba de nevoia de asigurare, de siguranță în Asia, mai ales puteți să vă amintiți că în timpul crizei asiatice, crizei financiare asiatice din anii 97-98, au existat uh, mari probleme în acest uh, sens, mari lipsuri în ceea ce privește rezervele. Și soluția propusă de noi este să oferim soluții alternative care să fie disponibile pentru aceste țări în cazul lipsei de lichidități. În cadrul G20 au existat progrese anul trecut pentru îmbunătățirea fin instrumentelor financiare ale FMI. Mai trebuie uh, să facem foarte mult pentru a proiecta astfel de rețele de siguranță uh, financiare, vom analiza mecanismele prin care se transmit șocurile financiare dintr-o țară într-alta, cum putem crea un răspuns sistemic la, uh, de criză care să evite o astfel de contaminare. De asemenea, vrem să stimulăm um, cooperarea între uh, rețelele uh, regionale, cum ar fi uh, Uniunea Europeană, dar și uh, în Asia. Deci vrem să coordonăm aceste rețele cu programele femei. În plus, credem că alte regiuni ar putea să beneficieze de pe urma experienței noastre în Europa, mai ales când este vorba de stabilirea prețurilor, de monitorizare și așa mai departe. O altă idee se referă la trecerea la un sistem de rezervă multipolar. O furnizare variată uh, de rezerve ar putea să reducă riscul sistemic dintr-o anumită, dintr-o singură țară. Guvernele și băncile centrale pot să stabilească condițiile uh, pentru diversificarea rezervelor. Însă, până la urmă, piețele financiare sunt cele care decid să cumpere o monedă sau nu. Ar putea exista o trecere graduală, progresivă înspre un sistem multipolar, însă trebuie să Uh, ne dăm seama că nu putem uh, face concurență dolarului. O altă opțiune menționată și voi încerca să trec în revistă mai rapid aceste subiecte este că există aceste drepturi speciale de creditare ale femeiului. Uh, Persoanele femeiului a redactat un document și concluzia lor este că pentru ca aceste drepturi de credit să devină relevante, acestea trebuie să aibă o dimensiune mult mai, mai importantă. În momentul actual, sumele sunt mici comparative cu uh, creditele la nivel internațional. Pentru ca aceste drepturi speciale să fie utile, Trebuie să existe schimbări practice juridice pentru ca drepturile speciale să uh, capete un rol real. Noi examinăm uh, avantajele și dezavantajele sistemului, însă nu ne-am format o opinie clară dacă este o idee bună sau nu. Uh, bineînțeles că Banca Centrală Europeană are o părere foarte clară și se împotrivește. Ceea ce mă aduce la un subiect conex, uh, domnul președinte deja a menționat uh, tema deja, dacă ar trebui să extindem acest coș al creditorilor pentru a include și renminbi. Uh, comentariul președintelui a fost că în acest fel vom putea să transformăm renminbi într-o monedă de uh, rezerve internaționale. Este însă vorba de schimbări pe termen mediu și lung, uh, care implică schimbări majore în China, ca moneda să devină pe deplin convertibilă, ca China să devină un centru financiar, ca banca centrală să devină independentă și așa mai departe în final, cum putem uh, minimiza efectele destabilizatoare ale fluxurilor de capital, pentru că în trecut am uh, văzut că au proliferat controlele de capital, introduse de o serie de state, inclusiv membrii G20, uh, pentru a gestiona influxurile de capital. Pentru Comisie este un trend îngrijorător. Noi considerăm că uh, libera circulație a capitalului este benefică pentru economii și că contribuie la dezvoltarea financiară. Lucru care apare și în tratat. Interzicem controlul capitalului nu doar în Uniunea Europeană, dar, ci, dar și între statele din Uniune și statele din afară. Controlul de capital nu trebuie să fie considerat ca o primă soluție, în special atunci când Uh, în comparație cu uh, prima soluție care ar trebui să fie uh, supravegherea macrofinanciară și politicile macrofinanciare. Noi considerăm că statele trebuie să își consolideze economia internă, să consolideze sistemul pentru a limita riscul ciclurilor de boom și bust. Cu toate acestea nu sunt naiv, trebuie să fim realiști. În unele cazuri, influxurile de capital sunt foarte puternice și în acele cazuri, controlele de capital trebuie să uh, fie folosite ca uh, măsură de ultim uh, ca o ultimă măsură care putea fi luată. Trebuie însă să fie uh, bine țintite și coordonate în context multilateral. Este, nu este bine dacă uh, statele introduc controle de capital pentru uh, corpora- companiile multinaționale sau dacă se introduc asemenea mecanisme la nivel internațional fără consultarea partenerilor. Controlul de capital poate să fie justificat doar pentru state care au o rată de schimb supraevaluată. Noi vedem un rol ca femeiul, pe lângă asigurarea stabilității, uh, trebuie să asigure fluxurile de capital și suntem pentru acordarea unui mandat Fondului Monetar Internațional pentru a dezvolta linii directoare în legătură cu utilizarea fluxurilor de capital, după cum a făcut și președinția franceză în ultima vreme. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte detaliată. Am trei cereri de a lua cuvântul. Le vom parcurge doamna Pervanș Perez, Sanchez Presedo, domnul Goebbels, Ole Schmidt Dacă domnul Portas, altcineva, al... pentru moment aceștia sunt cei care vor interveni. În primul rând, doamna Beres. Eu am o primă întrebare destul de simplă pentru următoarea reuniune G20 există foarte multe ambiții și uh, ambiții ale liderilor, printre care și reorganizarea sistemului monetar internațional. Însă, cu ce criterii veți evalua utilitatea reuniunii G20? Ce ne putem, la ce ne putem aștepta de la G20? Sper că Uniunea Europeană nu va uh, chestiona libera circulație a capitalului Pentru Însă această circulație de capital poate să desfacă eforturile euro, europene uh, la nivel european prin intermediul fondurilor structurale. Nu am putea să ne imaginăm că Comisia în aceste condiții, uh, Comisia să susțină ideea unei taxe pe tranzacțiile financiare pe de o parte și pe de altă parte să existe o vizibilitate mai mare în legătură cu ceea ce face mecanismul de Da, vă mulțumesc. Există o serie de întrebări pe care aș dori să le pun. Președinția franceză a G20 a pus anumite puncte pe ordinea de zi, însă care este coordonarea între președintele Eurogrupului, Comisie și președinția franceză. În al doilea rând, cadrul economic. Sistemul monetar afectează competitivitatea, dacă se devaluează dolarul dacă se devalorizează dolarul, crește prețul materiilor prime și așa mai departe. Orice manevră are consecințe în altă parte. După aceea, Fondul Monetar Internațional are obiective diferite. Cum uh, se poate atinge guvernanța economică multianuală? Și un alt element, uh, sistemul monetar funcționează uh, cu un element uh, convenit la Bretton Woods, GATT, care a fost uh, o concluzie a sistemului de la Bretton Woods. Acum este esențială circulația capitalurilor. Avem un sistem multilateral pentru bunuri, însă de ce nu ar exista un, același sistem și pentru capitaluri? pentru a asigura stabilitatea pe termen lung. La o întâlnire cu autoritățile indiene am putut vedea că uh, există o îngrijorare în legătură cu fluxul de capitaluri. La sfârșitul anilor 90, uh, statele asiatice au spus că nu sunt de acord cu intrarea capitalurilor pentru că le era teamă de destabilizare. Este clar că trebuie să exercităm control asupra fluxurilor de capital, altfel efectele vor fi devastatoare. Nu cumva avem nevoie de un sistem multilateral pentru a reglementa circulația de capitaluri, pentru ca uh, piețele de titluri să nu uh, treacă prin uh, ciclurile de care vorbeați. Există piețele de obligațiuni și așa mai departe. Există o organizație mondială a comerțului și în același fel am putea avea o uh, Organizația Finan- Financiară Internațională. De, de asemenea, rata de schimb și monedele care constituie rezerve. Toate acestea evolua, evoluează. Marile economii trebuie să se constituie într-un fel de coș valutar. poate, se poate atinge la un acord. Bretton Woods a fost între 24 de state. Nu ar cumva ar trebui să ne canalizăm prin sistemul ONU. Avem un Consiliu de Securitate, nu cumva ar trebui să avem și un Consiliu de Securitate Economică. Uh, Fondul Monetar Internațional putea fi și el inclus într-un asemenea sistem. Vă mulțumesc. După cum am spus și la început, a, nu am evoluat foarte mult în ceea ce privește unor idei, în ceea ce privește idei pe aceste puncte. Există teme pe care încă nici nu am început să le analizăm în ceea ce privește Aș începe cu întrebarea în legătură cu cum vom judeca președinția franceză a G20. Eh, bineînțeles că vom ști pentru că președintele Sarkozy ne va spune că va fi fost o președinție bună. Eh, însă, în mod serios, vom căuta câteva, eh, câțiva indicatori mai serioși și legat și de întrebarea domnului Sanchez în legătură cu coordonarea președinției Eurogrupului și așa mai departe. Am discutat la nivel tehnic și oficial cu președinția franceză înainte de început, însă președinția franceză nu a venit cu o schemă globală pe care dorea să o impună lumii și o idee în legătură cu reformarea sistemului monetar internațional. Erau dispuși să asculte diversele idei existente și să le utilizeze și să le analizeze pentru a îmbunătăți sistemul. Nu este vorba de o revoluție, ci despre schimbări aduse unui sistem deja existent. În acest sens, ne putem gândi la anumite elemente, cum ar fi îmbunătățirea rețelelor de siguranță financiară. Trebuie să continuăm în acest sens pentru a putea, asigur, a, pentru a putea acorda mecanisme de asigurare pentru statele care au trecut prin trauma rezervelor insuficiente în timpul de, ultimului deceniu state care au trebuit să adopte măsuri pentru că femeiul le-a spus să le adopte, state cum ar fi Thailanda sau Malaezia, Indonezia. State care uh, au încă temeri și aceste temeri duc la acumularea de rezerve în exces. Există și state însă care ar putea utiliza aceste rezerve acumulate în plus. De asemenea, uh, ar putea să se ajungă la un acord concret în ceea ce privește drepturile speciale, nu neapărat în legătură cu RENMIBI, ci într-un calendar mai extins care să permită lărgirea coșului valutar Nu sunt sigur că pot să inventez alți pași concreți acum, însă acest tip de inițiative trebuie examinate. Nu este competența mea să vorbesc despre reglementarea și supravegherea sectorului financiar, însă și acolo munca trebuie să continue. S-au înregistrat progrese în 2010, însă vor apărea alte probleme acest an și și acolo putem aștepta rezultate concrete. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, sunt sigur că știți mai bine decât mine conținutul comunicării Comisiei din octombrie 2010, prin care Comisia susține o taxă pe tranzacțiile financiare la nivel global și susține dezvoltarea și studierea unei asemenea taxe la nivelul G20. Noi vom susține și promova un acord cu partenerii internaționali relevanți. La nivelul Uniunii Europene nu credem că taxa pe tranzacțiile financiare este un instrument uh, bun din cauza riscurilor de relocalizare. Mi se pare că există alternative preferabile la nivel comunitar. Problema este că membrii Uniunii Europene au ridicat această problemă în G20, însă partenerii noștri, în special Statele Unite, nici nu vor să audă despre această idee, nu vor să participe la discuții și, după cum spuneați, este nevoie de, de două persoane ca să se ajungă la un acord și aici este nevoie să avem parteneri globali care să participe. Am făcut deja referire la problema coordonării la nivel informal, ci și în Comitetul Economic și Social, în Comitetul Economic și Financiar și în alte foruri. Ați menționat și o temă care ne îngrijorează, și anume riscul ca povara de ajustare într-o economie mondială să cadă aproape exclusiv asupra zonei euro. Ca rezultat al dezechilibrelor globale, dacă se va deprecia eh, dolarul, există în continuare renmibii care poate să devină o monedă uh, de referință. Întreaga sarcină cade pe umerii monedei euro, lucru care ar duce la probleme majore economice în Europa și este un rezultat pe care vrem să-l evităm. Din acest motiv încercăm să uh, punem presiune asupra partenerilor noștri, nu doar asupra chinezilor pentru a flexibiliza rata de schimb, ci și asupra Statelor Unite care au un deficit bugetar de mai mult de 10%. Statele Unite trebuie să își consolideze poziția fiscală pentru că acolo există un risc real. În legătură cu paralela pe care ați făcut-o între GATT și Organizația Mondial a Comerțului și o altă organizație posibilă pentru, în ceea ce privește fluxurile de capital. Aici mi se pare că ar fi un rol util al femeiului atunci când se vorbește de pregătirea liniilor directoare pentru monitorizarea uh, Uh, fluxurilor de capital. Probabil că FMI-ul este organizația care se pretează cel mai bine acestui rol, este o organizație deja existentă, care deja supraveghează sistemul monetar internațional. Probabil femeiul ar fi un organism corespunzător pentru a se ocupa cu problemele respective. Ați întrebat dacă ar trebui să susținem un sistem mai larg, cum ar fi sistemul Consiliului de Securitate al ONU, revenim la ceea ce s-a spus mai devreme în legătură cu uh, relația inversă între reprezentativitate și eficiență. Mutantis mutandis, G20 ar putea să fie ca și Consiliul de Securitate al ONU, însă nu sunt sigur că pe aceste probleme un organism extrem de extins ar putea să ajungă la progrese semnificative. Ole Schmidt. Robert Goebbels și apoi Ole Schmidt. Mm, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să știu dacă Comisia urmărește evoluțiile din Statele Unite ale Americii, din cele 50 de uh, state și din principalele orașe. Pentru că se știe că deficitul uh, per ansamblu al uh, Statelor Unite ale Americii este cu mult peste deficitul uh, statelor membre ale Uniunii Europene. Dar cum putem să explicăm că într-o federație în care unele state uh, cunosc un dezechilibru enorm, ca de exemplu în California sau în Illinois, unde deficitul bugetar este de practic 50%. Deci, cum explicăm felul în care funcționează ansamblul sau cum funcționează sistemul acestor uh, um, um, obligațiuni emise de uh, marele municipalități. Există uh, o, o primă de asigurare, există un bonus. Căci cetățenii și investitorii practic nu mai achiziționează asemenea obligațiuni, nu mai sunt uh, lichidități pe această piață. Cum analizați dumneavoastră această datorie enormă și impactul acesteia asupra uh, finanțelor la nivel mondial? Domnul Ole Schmidt. Prima mea întrebare, tot despre dolarul american. De ce dolarul american, după părerea dumneavoastră, este în continuare moneda de referință pe piețele financiare, moneda cea mai de încredere? Atunci când vizităm țare, țări africane care au legături strânse cu Uniunea Europeană, ele preferă în continuare să folosească dolarul pentru constituirea rezervelor naționale. Deci vă întreb de ce se întâmplă astfel și dacă credeți că putem să uh, inspirăm mai multă încredere, dacă moneda euro poate să inspire mai, inspire mai multă încredere. Având în vedere problemele cu care ne confruntăm, oare chiar putem să facem niște modificări Oare nu am putea spune că în asemenea condiții sistemul a funcționat chiar bine? Căci dacă am avea o instanță la nivel mondial care să funcționeze ca o bancă centrală, ea ar fi legitimă și revin la întrebarea mea despre nevoia de democrație în China. Când citesc aceste documente, e ca și cum am vorbit despre uh, despre bondar. Din punct de vedere științific, bondarul nu poate să zboare. Dar bond- și totuși îl putem vedea deplasându-se. Statele Unite ale Americii sunt practic în faliment și de mult timp și totuși continuăm să facem tranzacții cu dolarul american. De ce? Okay, good. Then go ahead. Yes. Uh, so it would be easier. Doamna Hubner, am și o întrebare și apoi reprezentantul comisiei poate să răspundă la toate în același timp. Mulți specialiști spun că apare un nou sistem monetar internațional și există semne că o să avem uh, un uh, coș de uh, cu mai multe valute, un coș mai diversificat. Există aceste dezechilibre la nivel mondial, o lipsă de creștere economică, se iau măsuri nu foarte bine coordonate. China duce o politică de slăbire a monedelor europene de referință. Guvernele vor să taxeze capitalul, uh, achiziționează uh, prea multe devize pentru a-și constitui rezerve excesive. Unele monede din țările emergente sunt supraevaluate, există presiuni asupra monedei euro și atunci am putea constata că există nenumărate distorsionări pe piață mai degrabă decât uh, o, o um, evoluție către un, o situație de echilibru. Și atunci mă întreb ce fel de nou sistem ar putea să se nască din, uh, dintr-o asemenea uh, combinație de factori. E poate un proces pe care încă nu-l înțelegem, o să fie nevoie de decenii întregi înainte ca lucrurile să se stabilizeze. Și întrebarea mea poate să pară retorică, dar am putea chiar să vedem apariția unui nou sistem care să îndeplinească toate condițiile necesare pentru a fi unul cu adevărat stabil sau ar trebui mai degrabă să ne gândim că scenariul actual este unul de natură temporară și că ar fi bine să încercăm să protejăm sistemul pe care l-am avut în vigoare până în prezent. Deci, întrebarea mea, dacă ar fi să rezum, este, e judicios să încercăm să evoluăm, să creăm un nou sistem financiar internațional, având în vedere toate cele pe care le-am enumerat? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune reprezentantul Comisiei. Înainte de a răspunde la toate aceste întrebări de-a dreptul fundamentale, dați-mi voie să încep cu răspunsul la întrebarea despre deficitele statelor uh, din Federația Statelor Unite ale Americii și despre măsurile pe care le, au, le au anumite autorități locale. Comisia analizează această situație. Atunci când vorbim cu prietenii noștri americani, când le spunem că avem anumite temeri din cauza deficitului uh, lor fiscal, includem în datele problemei nu numai uh, comportamentul la nivel federal, ci și ce se întâmplă uh, în anumite state americane și care agravează situația. Dar în calitate de Comisie Europeană nu putem să facem nimic mai mult decât să ne exprimăm îngrijorările când dialogăm cu partenerul nostru. De ce Dolarul american este în continuare principala valută în care se fac tranzacții pe plan internațional. Poate din cauza faptului că există o anumită uh, inerție pe piețele financiare. Numai după cel de-al doilea război mondial a devenit dolarul Uh, moneda de referință și a depășit uh, uh, lira sterlină, care era moneda de referință în timpul primului război mondial. Euro este prezent de 11 ani de zile pe piață, a câștigat cote parte din, pe piața monedelor internaționale și poate că pe viitor va evalua și mai bine. Există și acest efect de rețea, cum tu folosești această monedă și eu o voi folosi pentru ca tranzacțiile noastre să fie mai uh, uh, ușoare. Există și motive de ordin psihologic. Când vorbim uh, despre aceste uh, țări care sunt văzute ca un refugiu, ca un uh, uh, paradis, această imagine a fost întotdeauna atașată Statelor Unite ale Americii. Și e ca și cum ai vrea tot timpul, ca să fii mai sigur cum îți investești banii, să cumperi um, aur, chiar dacă, din punct de vedere strict financiar, nu e neapărat o, o operațiune uh, înțeleaptă. Nu vreau să fac preziceri despre cum va evalua, evolua uh, dolarul american. Domnul Goebbels. Am participat la o conferință dată de un profesor de la Munich, München, mă scuzați, și care spunea că piețele financiare sunt dominate de entități anglosaxone și că ei preferă mai degrabă să îi înghită pe ceilalți decât uh, să se lase mâncați. Nu aș vrea să contrazic uh, o personalitate precum domnul profesor Zin, dar să știți că principala piață financiară unde se fac tranzacții în euro este uh, cea de la Londra. Și ei sunt cei mai anglosaxoni cu putință. Bănuiala mea este că dacă ar exista avantaje financiare uh, nete uh, în a uh, trece de la dollar american la moneda națională din uh, Zimbabwe, piețele financiare ar face această mișcare. Intervenții fără microfon. Maybe we should, yeah. Um, I, I, yeah, let, so, so, okay, I, th I think this question uh, remains... E o întrebare care rămâne deschisă și chiar și pentru domnul profesor Zin, ceea ce mă liniștește oarecum. Pentru a răspunde la comentariile doamnei Hubner, eu încercam să spun că nici noi și nici domnul Sarkozy nu putem să scoatem din pălărie un nou sistem uh, monetar. Așa cum spuneam și în introducerea mea, ne dorim să avem uh, un sistem precum cel din ultimii 40 de ani, care a funcționat destul de bine, care ne-a ajutat, dacă nu să evităm criza, măcar uh, să îi facem față, să nu o înrăutățim. Și atunci vă spun, haideți să încercăm să analizăm uh, care sunt uh, lacunele, care sunt slăbiciunile acestui sistem, să vedem cum putem să îl îmbunătățim. V-am vorbit despre acest uh, capital care se află în rezerve, care este un adevărat capital înghețat, despre alte evoluții și să ne gândim că lichiditățile poți să uh, provină nu neapărat dintr-o țară care face parte din nucleu, precum Statele Unite ci și din alte țări, mai ales din economiile emergente. Noi ne gândim și emitem idei modeste, dar care nu își fixează drept obiectiv o schimbare radicală a sistemului ci o îmbunătățire a sistemului în vigoare și care uh, funcționează. Ne dorim să nu existe niciun fel de regres, ci numai evoluții. Trecem la domnul Miguel Porta și apoi domnul Schilacakis. Nu se sia necesitate de o revoluție. Mulțumesc. Mă întreb dacă avem într-adevăr nevoie de o revoluție sau nu. Mie mi se pare că inerția utilizării monedelor reflectă și inerția din domeniul politic. Mi se pare că există o relație foarte clară între posibilitatea practic infinită de a acumula datorii în Statele Unite și faptul că uh, dolarul american este moneda de rezervă la, principală la nivel internațional. S-ar putea să greșesc. Dacă greșesc, ar, am putea să ne concentrăm și asupra inerției uh, monedei euro. La ora actuală, euro constituie în proporție de 20% monedă de rezervă uh, în, uh, la nivel internațional, chiar dacă încă nu am început să emitem euroobligațiuni. Pericolul este însă să faptul că dolarul este atașat de această stare perpetuă de îndatorare. Și așa ajung la inerția europeană. Un alt comentariu. Se spunea înainte că suntem cu toții pentru libera circulație a capitalului. Trebuie să vă spun că eu nu sunt pentru această liberă circulație. Trebuie să învățăm o lecție din uh, criză. Și anume, faptul că există pericole ce derivă din libera circulație a capitalului, care depășesc uh, în mod clar avantajele acestuia. cu privire la ceea ce spunea Pervenș Berez privind tranzacțiile financiare și o taxă pe acestea. Ea a pus o întrebare cu privire la acestea, eu aș vrea să pun o întrebare cu privire la paradisurile fiscale. Care sunt obstacolele aici? Avem 80% din aceste paradisuri fiscale care sunt sub jurisdicție europeană. Așadar, care sunt obstacolele în, cal- în calea închiderii acestor paradisuri fiscale. Sau cel puțin să ne asigurăm, înainte să închidem aceste paradisuri fiscale, că aceste uh, state aplică unele taxe pe fluxurile uh, de capital ce circulă prin aceste țări. Nu-mi dau seama care este problema aici. Bineînțeles că există un avantaj aici în ceea ce privește taxarea, pentru că ar fi vorba de taxare uh, națională, nu taxare europeană. Vă adresez așadar aceste două întrebări și aș dori să-i mai spun domnului Clint, uh, domnului președinte, că, într-adevăr, 55% din uh, exporturile uh, Uh, germane sunt în beneficiul uh, Europei. Dar uh, doar pentru că Dar asta nu înseamnă neapărat că Portugalia trebuie să, ex să exporte mai mult vin de Porto. Da, vă spuneam că 55 din exporturile germană, germane vin uh, practic din alte, uh, din alte state membre. To, uh, go forward. Mulțumesc. Aș dori să continui cu întrebarea antevorbitorului meu. Statele Unite sunt uh, considerate ca un loc sigur și ca și moneda Statelor Unite este considerată sigură. Dar ce s-ar întâmpla dacă piețele la un anumit moment uh, s-ar decide că această situație este nesigură și, uh, mai ales având în vedere îndatorarea Statelor Unite, și ar decide să renunțe la uh, dolar? ar fi ca o lebădă neagră, un eveniment de neînchipuit care până la urmă se întâmplă. Până nu am avut de-a face cu criza financiară, nu am putut să o prevedem pentru simplul motiv că nu ne-am închipuit că s-ar putea întâmpla. Dar iată că s-a întâmplat. Iar uh, criza, așadar, nu a fost, uh, a fost o lebădă albă, una obișnuită, dar noi, nouă ni s-a părut că a fost um, ceva uh, la care nu ne-am fi gândit sau ceva ce nu am fi putut prevedea. Ce s-ar întâmpla dacă am pățit așa ceva, dacă s-ar renunța la dolar? mărimea relativă a economiei americane și a celei europene uh, va scădea în următoarele decenii. Deci va fi din ce în ce mai ușor să apară evenimente pe care nu le-am fi prevăzut. A doua întrebare se referă la drepturile speciale. Care sunt, drept, care sunt motivele uh, băncii centrale europene uh, de a fi împotriva acestor drepturi? Și care este rolul acestora într-o lume multipolară, cum este cea pe care uh, o vom vedea în curând? Thank you. Um... Yeah, a lot of, of, of the questions was about the US and, and uh, you know what they... În ceea ce uh, privește ceea ce se numește dreptul exorbitant al Statelor Unite de a fi cel mai uh, mare emițător de valută, dar și în același timp de a avea cea mai mare datorie externă. E bine, când vorbim despre aceste lucruri cu participanții pe piață, ni se spune că în ciuda acestui fapt, uh, pentru acești actori de pe piață, este uh, cea mai sigură investiție. Dacă riscul cu privire la rata de schimb în Statele Unite nu este mai mare decât este în zona euro și nu este, pentru că există alte riscuri. Uh. Ei bine, pentru uh, actorii pe piață, dolarul american rămâne cea mai bună investiție, mai ales în, chiar și în situația actuală în care deficitul este atât de înalt. Da, exact la ceea ce spuneați dumneavoastră vreau să ajung. A, așa apare lebăda neagră. Ce se întâmplă dacă dintr-un uh, dintr-o dată Piața consideră că acest deficit uh, este prea mare, că nu poate fi susținut pe termen lung, că deficitul Californiei este în mod cert uh, mult prea mare și există o depreciere bruscă a dolarului american. Este ceea ce menționam la începutul uh, primei mele prezentări. Este motivul pentru care vrem să reducem dezechilibrele mondiale, pentru că uh, acumulând aceste dezechilibre, riscăm ca ele să fie uh, corectate într-un mod care nu este ideal, uh, vor fi uh, corectate într-un mod brusc uh, care ar putea cauza daune. Acesta este motivul pentru care noi, la ora actuală, promovăm o serie de măsuri care ar putea să ne ajute să corectăm aceste Um, dezechilibre mondiale. Există un acord cu privire la asta și există o logică în spatele propunerilor noastre. Uh, sunt foarte prudent în ceea ce privește uh, citirea gândurilor Băncii Centrale Europene. Știți că eu n-am voie să vorbesc despre politică monetară, numai BCE-ul are voie să o facă. Dar din câte am înțeles, Banca Centrală Europeană nu este pentru extinderea uh, utilizării drepturilor speciale de tragere pentru că au un impact asupra inflației. Pentru că, practic, acest lucru înseamnă să tipărești uh, bancnote. Înțeleg această uh, abordare, dar, bineînțeles, nu pot să vorbesc în numele Băncii Centrale de Euro- Băncii Centrale Europeană. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Bex, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a petrece această după masă împreună cu noi uh, și pentru disponibilitatea de a accepta atâtea întrebări și de a răspunde la ele. Dați-mi voie la final să adaug un singur punct, pentru că ați menționat inflația. Nu este clar între timp că Statele Unite au început deja să aibă o politică inflaționistă uh, pentru a reduce în mod relativ um, um, da, nivelul lor de datorie? Este același lucru care s-a întâmplat la G20. Uh, secretarul Geithner le-a spus chinezilor, ei bine, ar trebui să încercați să schimbați rata de schimb a ioanului și chinezii au spus, e, poate ar trebui să opriți mașina de tipărit uh, pentru 24 de ore. Și, bineînțeles, ambele părți aveau dreptate. Eu personal trebuie să vă spun că sunt puțin îngrijorat, pentru că, în ciuda tuturor eforturilor de a coordona evoluțiile din G20 și chiar în Uniunea Europeană, cu zona euro în curând, cred că ne așteaptă unele surprize chiar neplăcute. Asta este senzația mea. Și mă întreb dacă Comisia nu este îngrijorată cu privire la aceste politici inflaționiste. Pentru a adăuga la ceea ce a spus uh, ministrul chinez, uh, domnului Geithner, ne-a spus uh, și nouă că BCE-ul cu um, rata de schimb foarte scăzută are același impact la nivel uh, economic mondial. Subiectul este foarte puternic uh, și în mod foarte intens dezbătut uh, și în rândul colegilor mei de la DG ECFIN. Nu cred că avem o poziție foarte clară în acest sens. Așadar, dacă îmi permiteți, vă voi da părerea mea personală dar insist asupra faptului că este părerea mea personală. Și anume, eu sunt îngrijorat, însă colegii mei care nu sunt îngrijorați au și ei argumentele lor. Eu sunt uh, preocupat pentru că eu am crescut într-o vreme în care uh, oamenii mai uh, puneau accentul pe monedă și așa mai departe. Însă, între timp, mecanismele s-au schimbat. Nu trebuie să pornim de la premisa pentru că de la premisa că vom ajunge neapărat la inflație. V-am dat contraargumentele, dar pot să vă spun că eu personal sunt îngrijorat. Mulțumesc. Pervanș, dorești să închei dezbaterea? Nu, dar după cum v-a mulțumit și domnul președinte, Există încă multe întrebări pe care vi le-am putea pune și multe subiecte pe care nu le-am putut adopta, uh, de exemplu, adoptarea unei rate de schimb uh, corecte. Eu vă uh, împărtășesc frustrările pe care le-am avut însă astăzi există pe piață foarte multe lichidități injectate ca urmare a crizei și trebuie ca aceste lichidități să se reîntoarcă pentru că există uh, riscuri speculative foarte mari în legătură cu discuția de la G20. Poate că se discută într-adevăr anumite lucruri acolo, însă mi se pare că nu se trag concluziile corespunzătoare de la un anumit punct. Că, în cri- că criza a, a, a avut loc pentru că sistemul nu funcționa, ce, ceva nu funcționa bine și riscăm să nu profităm de această criză pentru a reorienta uh, serviciile financiare și ale servicii și de servicii pe termen lung. Dacă vorbim între relația între dolar și renmibi, totul este foarte bine, însă ce face fiecare dintre aceste spații pentru a repune pe picioare uh, funcționarea uh, serviciilor financiare, pentru că acestea să fie relaționate cu economia reală. În continuare, mergem pe leadershipul actorilor de pe piața financiară. Ultima remarcă se leagă de funcționarea structurilor de care nu am vorbit astăzi foarte mult, însă care sunt prezente în raport. Dacă există o guvernanță globală și la ce nivel trebuie să existe aceasta. Dacă este bine sau nu este suficient, dacă va exista o guvernanță globală, ar trebui să fie uh, ONU împreună cu FMI sau uh, însă nu trebuie să rămânem doar la guvernanța financiară pentru că trebuie să ținem cont și de alte părți. Dacă în, vorbim despre FMI, G20 vrea sau poate să devină un fel de comitet executiv al acestui FMI Uh, care ar trebui să și funcționeze, pentru că dacă ne uităm la cine prezidează bordul femeiului, sunt sigur că, sigur că candidații de acest nivel, uh, dacă ar veni la, bancă, la o bancă centrală, nu ar reuși să uh, treacă testul de admitere. Yeah, I, I think, uh, well, on that last point, I said I was certainly Bineînțeles, poate putem discuta în privat în legătură cu anumite teme, însă mi se pare că îmi confirmați propriile preocupări că lichiditatea introdusă în sistem trebuie să uh, fie canalizată în afară. Colegii mei spun că trăim într-o lume schimbată acum, că reglementarea sistemului și reforma sistemului a schimbat lucrurile. Sper să nu apară uh, presiuni inflaționiste în viitor. În sistemul pe care îl cunosc eu, uh, asemenea tendințe durau în jur de trei ani.